Ja, wir nehmen, guten Tag, wir nehmen Berat Bună ziua, luăm uh, întâlnirea noastră. Vă rog să luați loc. Reluăm întâlnirea noastră. Am ajuns la punctul 14 de pe ordinea de zi. Politica de integritate a Comisiei și numirea secretarului general al Comisiei Europene. Uh, îl salut pe domnul comisar. Uh, mulțumim pentru răspunsurile la întrebările noastre. Știm că a fost un efort să le citiți, să ne dați răspunsuri. La trei dimineața am și primit, odată cu intrarea în uh, ora de vară răspunsurile și mulțumesc pentru transparență. Trebuie să vedem unde ne situăm în această chestiune și uh, ne frapează câteva elemente. A existat un moment de surprindere în cadrul uh, procedurii, atât uh, în ce privește decizia din colegiu, cât și pentru opinia publică pentru că doar trei persoane au știut, uh, au avut informații că urmează să se facă această numire și dintre aceste trei persoane doar una a candidat. Poate că uh, lucrurile ar fi putut să fie uh, gândite și făcute și altfel. Este o chestiune care a declanșat o dezbatere. În al doilea rând, eu cred că o numire eh, a poziția unui locțitor al secretarului general nu ar fi creat probleme. Dar eh, în momentul în care eh, secretarul general în funcție își anunță pensionarea și în felul acesta automat cel care a fost numit pentru a fi adjunct în poziția aceasta devine automat secretarul general, iar și-a creat o problemă. Există și o tensiune între funcționarii de carieră. Uh, Comisarii au o mare libertate, dar uh, uh, există și unele prevederi statutare. 20% din funcționarii comisiei nu au dat uh, concurs pentru pozițiile pe care le ocupă avem tot mai mulți directori și directori generali care provin din cabinete Acolo se pare că promovarea este mult mai rapidă decât la funcționarii de carieră. Și vedem că există și un șef de unitate care a devenit director general beneficiind de un sprijin politic. Deci este momentul eh, ca persoanele care vin din cabinete și pe care francezii îi numesc parașutați în diverse poziții, să creeze probleme, pentru că trebuie luate uh, decizii importante. Noi, uh, în comisia noastră, întotdeauna uh, am încercat să combatem numirile pe criterii politice. Pentru că ține puțin de o putere absolută să faci ce vrei. Eu cred că toate instituțiile ar trebui să uh, mențină egalitatea de șanse. După aceea trebuie să ne gândim puțin și la persoana noului secretar general, o persoană foarte uh, plină de angajament, care uh, a urcat uh, repede uh, în uh, carieră, uh, are 18 ani de experiență, dar nu are experiența managerială așa cum uh, ne dorim noi la nivelul unui director general. Pentru că ar fi nevoie într-o asemenea funcție de cunoștințe și experiențe mult mai amplu. Și de altfel, directorii generali trebuie și ei să Uh, răspundă în fața Parlamentului. Eu nu am uh, dubii legate de calitățile profesionale ale acestei persoane, dar este vorba și de o bătălie publică care trebuie să se dea. Și de aceea, domnule comisar, a trebuit să ne spuneți cum uh, putem să Uh, calmăm lucrurile în aceste ape care au fost tulburate. Bun venit, vă dau cuvântul. Doamna președintă, doamnelor și domnilor deputați, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți să discut cu dumneavoastră, care sunteți Comisia competentă în legătură cu întrebări care uh, au fost uh, puse la nivelul opiniei publice pe care și dumneavoastră le-ați formulat. Și în continuarea dezbaterii parlamentare de la Strasburg, cred că este o continuare a verificării, evaluării uh, problemelor de personal a metodologiei practicate de comisie și care este analizată de Parlament. Și doresc uh, cu toată transparența să uh, răspund la problemele uh, care vă preocupă. Am dat răspunsuri și la peste 130 de întrebări pe care ni le-ați pus. Sigur că sâmbătă la 3 dimineața am trecut la ora de vară. Dar eh, vreau să vă spun care s-a, cum s-au derulat lucrurile. Întâi am crezut că vom primi abia luni eh, întrebările. Dumneavoastră ne le-ați dat marți. Miercuri, Comisia a avut eh, program plin de activitate, ședința Comisiei, pregătirea Consiliului European. Așa că președintele meu a spus că își asumă și uh, uh, propria răspundere în ce privește întrebările pe care le oferim. Ca atare, abia uh, miercuri seară, serviciile de specialitate, de serviciul juridic, uh, serviciile care mai au competență au verificat întrebările dumneavoastră și au conceput răspunsurile. Nici nu a fost foarte simplu, pentru că structura catalogului de întrebări uh, nu a fost 100% clară, au fost mai degrabă întrebări care într-un fel s-au uh, repetat, care au fost redundante sau care necesitau completări. Am studiat și eu în răspunsurile vineri seară și le-am luat după aceea cu mine să le verific și noaptea. Sâmbătă uh, a trebuit să mai completăm aceste răspunsuri, așa că și noi și colaboratorii noștri am lucrat până uh, târziu în noapte pentru a putea să vă trimitem răspunsurile. Deci, uh, chestiunile nu erau legate de ora de vară dar a fost o prelucrare cât se poate de minuțioasă, răspunsuri la toate întrebările. Deci, ceea ce era important pentru noi, ați avut la dispoziție zilele de duminică și de luni pentru a putea să studiați aceste răspunsuri. Deci, ă, acesta a fost ă, calendarul activității. Și Comisia Cont și Comisia noastră au lucrat cât se poate de serios și nu cred că trebuie să ne facem reproșuri. Pentru noi două complexe de chestiuni stau în centrul atenției. Primul, noul secretar general numit de către comisie dispune de competențele uh, profesionale uh, datorită formării sale, datorită uh, carierei profesionale, datorită experienței profesionale, datorită cunoștințelor de specialitate, datorită inteligenței sale și a angajamentului deci, sigur că fiecare poate să aibă opinia proprie. Eu îl cunosc de, într-o activitate intensă de conlucrare timp de 8 ani. Eu personal și președintele meu și colegii sunt convinși că are nelimitat calificarea profesională și experiența care sunt necesare pentru exercitarea acestei funcții. Și sigur că sunt dispus să ascult și alte opinii, eventual să discutăm în contradictoriu, dar convingerea mea este formată. Nu știu dacă îndeplinește și condițiile uh, juridice uh, în ce privește încadrarea uh, anii petrecuți în managementul uh, superior în domeniul senior management. Da, am verificat și îndeplinește și condițiile juridice. Acum mai este și întrebarea dacă procedura din punct de vedere juridic a fost corectă. Sigur că putem să cităm eventual paragrafe sau spiritul uh, în care sunt concepute paragrafe. Dacă ne referim la litera de lege, acestea sigur sunt niște decizii din statutul funcționarului. Dar întrebările dumneavoastră în esență se referă la litera de lege. De aceea și răspunsurile noastre sunt tot răspunsuri juridice și tehnice, conform literii de lege al paragrafului la care vă referiți. Pentru că acolo decurg drepturile și obligațiile pentru fiecare persoană. Și după ce am verificat și reverificat și aceste prevederi, suntem convinși că și procedura a fost una care a respectat spiritul și litera legii. În unele întrebări au fost menționate documente și se cere acces la aceste documente, printre care unele uh, sunt însă protejate conform uh, legislației de protecție a datelor. Știu că și pentru dumneavoastră întotdeauna protecția datelor uh, a fost foarte importantă. Noi dorim să protejăm anumite valori legate de persoane și acum uh, cerem uh, să procedăm altfel. Este vorba de protejarea sferei private dar și în legătură cu următoarele selecții de personal în toate instituțiile. Nu vrem să limităm din acest punct de vedere posibilitatea de acțiune. Totuși, suntem dispuși să ă, discutăm cu dumneavoastră pentru ca să permitem până la urmă ă, accesul limitat și la documente confidențiale. Deci uh, spun acest lucru ca să nu apară suspiciuni. Dar eu nu cred că ceea ce este acum obligație legală ar trebui să fie încălcat nici acum, pe, nici pe viitor. Nu ar fi în interesul nostru. Este în interesul uh, uh, imaginii noastre și în ochii opiniei publice să acționăm corect și este și în interesul lui Martin Selmayr pentru că nu vrem să prejudiciem într-un fel dreptul la sfera privată. Vom face tot ce stă în puterea noastră pentru ca într-un spațiu izolat să primim reprezentanți ai comisiei dumneavoastră care să poată să studieze documentele necesare privind procedura de selecție și a domnului Selmayr. În uh, declarația mea pe 12 martie în fața uh, plenarei de la Strasburg am vorbit despre un uh, pachet întreg de decizii de numire sau de transferare unele uh, au fost deja aplicate, altele uh, s-a declanșat procedura. De pildă există o procedură pentru doi secretari generale adjuncți. Există proceduri de asemenea pentru director general adjunct la Direcția Generală Trade și uh, de asemenea uh, urmează să se uh, finalizeze aceste uh, proceduri pentru diversele servicii ale Comisiei. Pentru mine este important ca aceste uh, proceduri să respecte statutul funcționarului și regulamentul de ordine internă și să se respecte toate prevederile. În statut uh, sunt regulamente pe care Consiliul și Parlamentul le-au acceptat și sunt adecvate. În sensul că fiecare instituție are obligația și dreptul să numească în funcții uh, persoanele cele mai indicate, fără să uh, existe implicații și imixtiuni din afară. Trebuie să ne respectăm între noi ca instituții. Aș vrea să intru și în câteva detalii, de pildă în legătură cu opțiunea uh, transfer și uh, ce se întâmplă uh, după publicarea deciziei cu uh, respectivele proceduri. Noi avem o uh, posibilitate de a opta. Comisia, ca și alte instituții, poate fie să transfere o persoană ocupând locuri care s-au eliberat sau poate să scoată la concurs eventual postul eliberat. Vreau să vă spun că în cei trei ani și jumătate de mandat ai acestei comisii, în colegiul nostru am decis ca în 32 de cazuri, în baza articolului 7 din statut, să operăm un transfer de persoane. Era vorba de directori generali, de adjuncți, eh, care au migrat de la o poziție la altă poziție, dar într-o poziție managerială asemănătoare, de management superior. 13 funcționari au trecut în eh, grupele de lucruri A de 15 și 16, eh, care sunt director general sau ajuns și care au devenit consilieri speciali. În Comisia Barroso II, 60 de funcționari în baza articolului 7 al statutului au fost transferați. Deci, noi nu am acționat în niciun fel uh, într-o manieră extraordinară, nici în administrația europeană, nici în administrațiile naționale și ministere. De fiecare dată când e vorba de ocuparea unui uh, loc de muncă, noi decidem în, uh, în conlucrare cu comisarul de specialitate dacă scoatem postul la concurs sau îl ocupăm prin transfer intern. În felul acesta, putem și sub presiunea timpului să găsim cele mai bune soluții pentru uh, ca persoanele cele mai indicate să ajungă într-o poziție pe care pot să o acopere uh, profesionist. Eu Eh, Când am fost eh, responsabil pentru energie, am primit un director care a venit de la Direcția Generală Agri la Direcția noastră generală. Era vorba de o presiune a timpului, era un specialist pentru piața internă și infrastructură și era nevoie de o persoană cu o înaltă calificare care să ocupe acest post și directorul general de atunci, Ristori, Uh, s-a aflat la Centrul Comun de Cercetare, director general, și a fost transferat în direcția mea generală. Deci eu personal am uh, luat decizii adecvate pentru a putea acționa cât mai rapid. În ultimele săptămâni s-au pus întrebări dacă comisia și persoana mea Uh, au fost implicate uh, total și au fost informate și Vreau să vă spun că în ce privește acest pachet de mai multe poziții de management superior, nu am uh, vorbit uh, în fiecare săptămână despre pozițiile directorilor generali, dar uh, de-a lungul timpului ne-am informat în legătură cu uh, experiența de muncă uh, și uh, pregătirea inițială. Uh, deci, împreună cu șeful meu de cabinet și serviciile mele, Direcția Generală Resurse Umane, ne-am implicat la bun început, am purtat discuții și cu comisarii de specialitate, am vorbit și am avut interviuri de angajare cu toți candidații și cu o zi înainte de decizia luată în colegiu, ca și uh, colegul meu, domnul Timmermans, am fost informat despre intenția sa, pentru că am decis uh, ca uh, domnul Zellmayer să fie propus pentru noua poziție de secretar general în două etape. Și asta spuneam în cadrul pachetului eh, general de transferuri și colegiul a fost de acord cu pachetul și cu propunerea președintelui Comisiei în ce privește poziția de secretar general. Și eu am fost de acord. Deci noi am votat în consens în cadrul colegiului. Nu a existat vreo opinie divergentă. De aceea, eu cred că atât calitățile candidatului care a devenit secretar general, cât și procedura au corespuns în totalitate cerințelor și nu mă refer doar la litera legii, ci și la spiritul legii. De aceea vă rog ca la încheierea consultării de astăzi să fiți de acord cu mine că nu am încălcat în niciun fel vreun statut, că am respectat statutul care a fost convenit și cu dumneavoastră. Mulțumesc! Valerii Montebello, Vreau să-i dau cuvântul acum doamnei Valerii Montebello din partea Serviciului Juridic al Parlamentului. Am rugat-o să ne spune, să ne explice eh, la ce servește articolul 7 eh, al eh, regulamentului pentru funcționari. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că ați uh, invitat și serviciul juridic pentru a vă oferi un aviz obiectiv și independent. Aș vrea să vă spun pur și simplu că nu e atât de simplu. Există statutul, e drept, însă există și uh, jurisprudența, deciziile judecătore și toate acestea trebuie combinate ne aflăm într-o situație care este considerată ca fiind un transfer al unui funcționar. Cine hotărăște să facă numirea, cine hotărăște să facă transferul, deci cine hotărăște să uh, reafecteze un funcționar? Ei bine, instituțiile, autoritățile administrative ale instituției și judecătorii au reamintit de mai multe ori că aici instituțiile au o mare putere uh, de organizare a serviciilor lor în funcție de misiunile care le sunt însărcinate, însă trebuie să acționeze respectând interesul serviciului și echivalența posturilor. Mă veți întreba, doamnă președinte, ce înseamnă interesul serviciului și cine va controla asta. Interesul serviciului e o noțiune importantă. Ceea ce poate justifica transferul sau netransferul unui funcționar sau publicarea unui post interesul uh, de serviciu este controlat de către curte, dacă sunt sesizați judecătorii, care verifică faptele, elementele materiale, dar și circumstanțele respective pentru a vedea dacă s-a respectat sau nu statutul. Dacă privim mai de aproape un transfer, ne întrebăm ce înseamnă un transfer. Un transfer înseamnă o schimbare, o deplasare a unui funcționar, o mutare a unui funcționar dintr-un post într-altul. Transferul a fost deja definit în 1981 în sentința Kiderman împotriva Comisiei. Și bineînțeles că se efectuează către un post liber. Eu nu inventez nimic, statutul stipulează asta, iar noțiunea de post vacant, post liber, este foarte importantă de ce? Deoarece numirea unui funcționar are ca obiectiv ocuparea unui post liber. Puteți citi cât doriți de mult articolul 7 împreună cu articolul 4 din statut. Acest post vacant trebuie publicat sau poate să nu fie publicat? Asta e întrebarea. Răspunsul este că da, în principiu. Instituția hotărăște să ocupe postul și din momentul în care ia această hotărâre, deoarece postul respectiv poate fi suprimat, e bine, postul trebuie publicat. Articolul 4 din statut stipulează asta. Orice post liber trebuie adus la cunoștința personalului. Când instituția hotărăște uh, postul respectiv să fie ocupat. Acum, există derogări, excepții de la acest principiu? Despre asta e vorba. Da, există și trebuie să o spunem, așa cum vă spun și eu, e un aviz obiectiv. Există, însă aceste derogări nu apar în statut. Au fost admise de către judecătorii Curții de Justiție. Am putut verifica în 75 de cazuri de transferuri că a fost posibil să se transfere un funcționar fără să se publice postul respectiv în cazul reafectărilor. Și tocmai despre asta vorbesc judecătorii. Reafectarea unui funcționar împreună cu postul său. Vă voi da explicații funcționarul este întotdeauna transferat împreună cu postul său. Dacă doriți, puteți consulta o sentință importantă, sentința Rasmussen împotriva comisiei, decizia Rasmussen împotriva comisiei. În agaj familiar asta înseamnă că funcționarul își pleacă cu locul de muncă, pleacă cu locul de muncă, deci se deplasează cu postul său. Pe de altă parte, această derogare care mă admite în mod limitat și restrictiv, care se admite în mod limitat și restrictiv, deci judecătorii reamintesc că transferul trebuie să fie justificat de către interesul serviciului, această noțiune atât de importantă. Asta înseamnă că situația trebuie să fie gravă, serioasă și majoritatea cazurilor uh, să fie o situație urgentă. Ca să mă pregătesc am uh, consultat jurisprudența în weekendul ăsta, am lucrat foarte mult și am găsit cam 75 de decizii judecătorești în legătură cu reafectarea unui funcționar până cu postul. Există trei tipuri de situații în legătură cu care și-au dat uh, sentința judecătorului Un transfer unui funcționar cu postul, atunci când funcționarul uh, are relații conflictuale, dificile, tensiuni la locul de muncă. E de altfel decizia BN împotriva Parlament citată de comisie. E vorba de reafectarea unui funcționar care a cerut o măsură de asistență și care era victima hărțuirii. Asta e o primă situație. O altă situație pe care o regăsim în foarte multe decizii judecătorești Funcționarul este reafectat atunci când există carențe, îndoieli în legătură cu eventuale nereguli și când e greu să se hotărească dacă trebuie făcută o anchetă sau nu. Decizia Clotuș împotriva comisiei. Decizie citată de comisie. Și în ultimul rând, și cred că e situația cea mai importantă, funcționarul este reafectat atunci când trebuie organizat sau reorganizat serviciu deoarece serviciul nu funcționează în mod eficace sau optim. În acest caz, judecătorul va um, analiza cu multă prudență interesul serviciului, va ține cont de funcțiile care, poate, care trebuie îndeplinite, va ține cont de structura postului și de structura ierarhică. O altă decizie importantă, decizia Guggenheim împotriva comisiei. În această sentință era vorba de Centrul European pentru Dezvoltarea Pregătirii Profesionale de la Salonic și în această sentință hot- judecătorul hotărâse că, din punct de vedere juridic, era posibil să fie afectați mai mulți funcționari în posturi importante, fără să fie făcute publice posturile pentru reorganizarea serviciului. Însă, totuși, soluția cea mai uh, obișnuită și adecvată ar fi fost să se lanseze un apel la candidaturi. Din punctul de vedere al judecătorului, interesul serviciului înseamnă să avem funcționari competenți, doamnă președinte. Însă, așa cum spune și statutul, e nevoie de funcționarii cei mai competenți și pentru asta e nevoie de o procedură de selecție eternă. Asta susține judecătorul în afacerea Guggenheim. E posibil să se organizeze o procedură de selecție internă fără să se facă public postul. Da, se poate face apel la candidaturi interne, se pot examina meritele candidaților, după care se poate hotărâ Uh, ce persoană va fi desemnată, care persoană cea mai competentă pentru a exercita funcția respectivă. Ca să rezum, principiul din articolul 7 și transferul cu publicarea postului liber și derogările oferite de curte și reafectarea funcționalului cu postul, cu condiția ca această reafectare să fie pe deplin justificată de uh, nevoile serviciului. Deci vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru informare. Concluzia înțeleg că este că ar fi fost uh, frumos să avem o publicare, dar uh, am înțeles că niciodată nu s-a publicat așa ceva, cel puțin așa rezist, rezultă din chestionare. Uh, um, Acum, uh, în regim ping-pong, uh, vom uh, admite întrebări și răspunsuri din partea comisarului. Întrebarea și răspunsul nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute. There has been a lot of talk. Nu s-ar fama. S-a discutat mult în bula europeană și în presă și foarte mult și au exprimat iritarea. E clar că noi trebuie să facem puțină ordine. Și domnule comisar Oettinger, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în fața acestei comisii pentru a ne ajuta, sper eu, să lămurim lucrurile. Vreau să spun un lucru Uh, foarte clar. Avem nevoie de o transparență de plină și trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește integritatea la nivelurile cele mai înalte din instituțiile europene. Pentru noi se pune următoarea întrebare. Oare lipsa de transparență din această procedură de numire a domnului Selmayr a compromis integritatea? Aceasta este o definiție foarte importantă. Una e să lipsească complet transparența, ceea ce se pare că e cazul aici, și alta e să pui uh, în pericol integritatea. Cele două lucruri se pot suprapune, să nu sunt identice. Dacă în primul caz, prima circunstanță a dus la a doua, e bine, asta vrem noi să aflăm. Prin urmare, întrebarea mea către dumneavoastră, domnule Oettinger, prima întrebare, am două de fapt, prima, este următoarea s-a urmat fiecare regulă procedurală pentru a nu avea niciun fel de îndoiere legătură cu legalitatea procedurii și, în al doilea rând, o întrebare și mai importantă pentru mine. Dumneavoastră, în calitate de comisar responsabil pentru personal, ce credeți despre această procedură? Credeți că s-a desfășurat bine, așa cum ar fi trebuit să se întâmple? Mulțumesc! Domnule comisar, trei minute. Doamnelor și domnilor, noi verificăm toate etapele procedurale și verificând eh, procedurile în cauză, avem convingerea că toate regulile care sunt valabile pentru noi au fost respectate. De asemenea, considerăm că uh, regulile care au fost adoptate de dumneavoastră și care au stat la baza procedurii noastre au fost uh, respectate. Eu cred că, din punct de vedere formal și procedural, am uh, verificat lucrurile foarte bine. Discuția este una politică acum. Evident că putem să ne întrebăm ulterior ce se putea face mai bine. Haideți să începem cu Comisia. După ce noi, duminică dimineața, v-am transmis răspunsurile, dumneavoastră trebuie să uh, constatați dacă procedura uh, s-a desfășurat uh, conform așteptărilor noastre. Tocmai de aceea, într-un mesaj transmis pe Twitter, un mesaj personal al unui colaborator de-al nostru, a fost uh, limitat, a fost restrâns. Uh, acest mesaj transmis prin Twitter nici nu putea să uh, reflecte punctul de vedere al Comisiei. Noi am răspuns la întrebări, deci nu cred că, nu cred că trebuie să insistați acum, vrând să scoateți la iveală anumit punct de vedere, dacă nu cred că dumneavoastră trebuie să insistați acum să vedeți dacă am respectat regulile sau nu, pentru că despre asta putem discuta foarte mult. Deci nu am răspuns la întrebările dumneavoastră. Evident că atât în politică cât și în relația cu opinia publică trebuie să accepti atacuri. Și dumneavoastră sunteți din când în când atacați și eu personal. Dar cred că modul în care ați v-ați raportat la funcționarul public Martin Zilmer. Uh, afirmațiile discriminatorii uh, care îl dezavantajează și l-au vizat direct pe domnul Zilmer, nu sunt utile nici Parlamentului, nici Comisiei Europene. Și v-aș mai putea da câteva exemple prin care, de, de, de schimbări prin care am fi putut să schimbăm, să zicem, scenariul, dar privit așa din urmă tot procesul de eh, recrutare, respectiv procedurile urmate, sunt eh, corecte. Doamna Ayala Sender acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu eh, îi mulțumesc domnului comisar Oettinger pentru faptul că a răspuns la solicitarea făcută de noi de a avea această audiere. Așa cum ați spus dumneavoastră, aplicarea în aplicarea unei legi intervin două aspecte, litera legii și spiritul legii. E clar că dacă tot ne gândim dacă s-a fost bine sau nu, dacă totul s-a respectat sau nu, e bine, ajungem să ne dăm seama că nu s-a respectat în orice caz spiritul legii așa cum trebuia. Și aș vrea să vă spun referitor la trei chestiuni fundamentale următoarele lucruri. În primul rând, Șeful de cabinet al domnului Juncker de la bun început a fost informat. De asemenea, se spunea că a fost informat în momentul în care s-a făcut modificarea, însă la mai multe întrebări s-a spus că domnul italian l-a informat din nou pe președinte la începutul anului 2018, nu se precizează data, dar nici nu se lasă clar de înțeles dacă șeful de cabinet știa la începutul 2018, deci în orice caz înainte de 20 februarie, că um, urma deci să părăsească acest post domnul italianer. Da, când ne gândim la spiritul legii, e clar că aici apare cel puțin o îndoială în ceea ce privește conflictul de interese sau accesul la informații privilegiate. V-aș spune de asemenea că prezența șefului de cabinet, noul secretar general la reuniunii de partid sau în momentul redactării întrebărilor nu e ceva care să ne ajute în ceea ce privește respectarea spiritului transparenței sau a egalității de șanse. Acum, cealaltă candidată care a avut curajul să se prezinte a fost descurajată, se pare, după, de către acel uh, Consiliu de um, Evaluare Independentă. Nu mi se pare normal. Ce s-a întâmplat cu acest Consiliu? Cum s-a întâmplat? S-a fost înscris sau nu? După aceea a fost numită nou șef, nou șef de cabinet. Acum pachetul de numiri. Am aflat că unii directori generali s-au simțit umiliți s-au opus numiri, Cel puțin așa am spus-o și noi în întrebare. Deci dumneavoastră sunteți comisarul care s-a ocupat de asta, deci aș vrea să știu în ce mod putem modifica aceste proceduri prin care în urma unei schimbări care ar trebui să fie colegială, transparentă, cu egalitate de șanse, deci aș vrea să știu dacă sunteți dispus să ne prezentați o propunere de îmbunătățire acestor reguli pentru a se vedea clar că s-a respectat uh, și litera legii, dar și spiritul legii. Și în acest cadru, sunteți dispuși ca pe baza articolului 20 să putem revizui poziția secretarului general la sfârșitul mandatului Comisiei Juncker? Vă mulțumesc. A comisar, bine. Domnule Oettinger. Ich habe einen Punkt noch nicht verstanden. N-am înțeles o parte din întrebarea dumneavoastră, doamnă deputată. Vorbeați de uh, ședințe de partid la care s-ar fi stabilit ceva? Dacă vreți să mă lămuriți. Nu cunosc niciun fel de adunare de partid, de ședință de partid, care să fi discutat uh, problema postului acestui secretar general sau a vreunui transfer de post uh, Uh, pentru ocuparea acestei funcțiuni. Deci n-am nicio cunoștință despre asta. Uh, pentru postul de secretar general adjunct exista și o a doua uh, candidată care însă a fost considerată că nu respectă, nu îndeplinește condițiile necesare pentru acest post și de aceea și-a retras candidatura. Că trebuie modificate regulile privind uh, uh, fișa de post, uh, despre asta putem vorbi și la nivelul comisiei și la nivelul Parlamentului și în Consiliu, dacă vreți. Se pot rediscuta aceste aspecte. A spus, doamnă deputat, că litera a fost respectată. Dacă așa este, atunci, și așa ziceți, atunci uh, sunt uh, chiar mulțumit să știți. Pentru că să știți că fiecare lege adoptată în acest Parlament, până la urmă, se compune din litere. Și literele trebuie respectate. Da? Deci, înainte de toate, înainte de a trece de dincolo de litera uh, legii, uh, trebuie să ținem cont că fiecare teză din fiecare lege se compune din propoziții, din cuvinte, din litere. Deci dacă este respectată litera legii, atunci deja am demontat uh, foarte multe uh, presupuneri și acuzații. Dacă spuneți că, dincolo de respectarea literei uh, dispozițiilor, spiritul nu este 100% îndeplinit, atunci Uh, consider, uh, sunt iară mulțumit pentru că uh, consider că, iată, cel puțin în parte am reușit, dincolo de parte aspectul formal, să respectăm și spiritul acestei prevederi. Dar ce înțelegeți dumneavoastră prin spiritul literei legii? Da? Deci dacă vreți să modificați litera legii, haideți să vorbim despre modificarea literei legii, dar trebuie să facem puțin distinție între uh, literă și spirit, dacă îmi permiteți. Eu sunt jurist de meserie. Eu m-am limitat la respectarea legii, la respectarea unui text, a, unui, a unei legi europene, a normei de drept care guvernează activitatea funcționarilor. Deci, aș v-aș întreba eu care ar fi fost spiritul, în înțelesul dumneavoastră, al acestei legi. Și atunci poate ne apropiem, dar pe concret. No, lo de que se ha cumplido la letra y no el espíritu lo ha... Eh... Da, s-a respectat letra, litera, dar nu spiritul și eu aș fi recunoscut asta, însă vă rog să-mi spuneți ce s-a întâmplat uh, la începutul anului 2018, când domnul italianer din nou l-a anunțat pe domnul Juncker că urmează să părăsească postul de secretar general. Deci dacă domnul Juncker a vorbit sau nu cu șeful său de cabinet în momentul respectiv. Eu vă spun de faptul că a apărut în acest lanț un conflict de interese și de informații privilegiate și în ceea ce privește reuniunea politică. A avut loc o reuniune a PP-ului și în fotografii se vedea foarte clar domnul Selmayr. De asta v-am comentat asta. Vreau să ne clarificați dacă domnul italian l-a informat din nou pe domnul Juncker la începutul anului 2018 și când exact și în al doilea rând dacă șeful de cabinet al președintelui a fost informat, a deținut această informație înainte de 20 februarie când s-au întâmplat uh, modificările. Asta ni s-a spus, asta s-a negat în descrierea luată în legătură cu deciziile luate. S-a prezentat ca și cum totul ca și cum ar fi fost întâmplător. Deci pe noi ne interesează mult aici în Parlamentul European să nu fim misiți de nimeni din partea Comisiei Europene. Deci să ne spuneți la ce s-a întâmplat. Și cum șeful de cabinet al domnului Juncker, care a avut această informație la începutul mandatului, deci dacă a știut din nou înainte de decizii. Abite. Domnule comisar, vă rog. Doamnă președinte, doamnă deputată, din, după verificarea uh, documentelor și din câte discuții am portat uh, pe această temă, uh, eu văd cronologia evenimentelor în felul următor. Candidatul de vârf, candidatul Juncker, era atunci viitorul președinte al Comisiei. A primit alături de el o echipă pregătitoare, ceea ce s-a întâmplat cumva în iunie sau iulie 2014, o echipă care să-l ajute să compună noua comisie. Apoi trebuia ca această echipă uh, să întâlnească candidații din statele membre, trebuiau apoi verificate competențele lor. Da? Trebuia să facă propuneri de portofoliu, de dosar, eventual trimiteți, vă rog, un candidat femeie, pentru că avem nevoie de să îndeplinim anumită cotă. Ei bine, prin această procedură, Martin Zelmaier a fost Uh, a fost uh, membru al acestei echipe încă din primul moment. Da? Și atunci, uh, pentru postul de secretar general, era anumită Kerstin Day, care ANSA și-a anunțat de vreme intenția de a părăsi acest post. Și atunci, în primăvara lui 2015, practic, acest post devenea Uh, vacant sau știam că urmează să devină vacant. Și această situație, în primăvara lui 2015, uh, ni s-a, ni s-a prezentat această situație. Și atunci uh, doamna Dei a spus că vrea să se folosească de acest prilej pentru a părăsi Secretariatul General. Jean-Claude Juncker a acceptat această decizie și atunci, cu, împreună cu șeful său de cabinet, a, s-a sfătuit în ce privește succesiunea pentru acest post. Și Jean-Claude Juncker a ajuns la concluzia că prin transfer ar putea să-l scoată pe uh, domnul italianer din uh, postul de direcție, director general de la Digicom și să-l transfere uh, în postul de secretar, de secretar general. Domnul italianer, din câte știu eu, a spus încă de la început că nu dorește să rămână în acest post până la sfârșitul mandatului comisiei, pentru că nu, acest lucru nu corespunde planificării vieții sale private. Și a convenit o perioadă de 2 ani sau 2 ani și ceva uh, cu uh, președintele comisiei. Deci o perioadă de lucru. În această perioadă, Eh, președintele comisiei, șeful meu, a încercat de mai multe ori să-l convingă să-și regândească, să-și revizuiască planificarea eh, vieții familiale, astfel încât să rămână până la sfârșitul mandatului. Aceste încercări au durat până în ianuarie, până în ultimele zile. Au avut loc mai multe întâlniri pe care vi le pot confirma atât domnul președinte Juncker cât și domnul Italianer. E bine, la un moment dat era clar că acest pachet pregătit de, uh, de comisie va intra pe, la colegiu pentru a fi decis. Și a mai fost încă o dată uh, întrebat foarte formal în colegiu dacă rămâne sau pleacă. Și domnul italian a preferat să plece. Și atunci, președintele comisiei a ajuns la concluzia că uh, domnul Zilmer este persoana uh, cea mai adecvată să preia acest post. Uh, a fost decizia lui, argumentată și în legătură cu persoana domnului Zilmer și în legătură cu competențele sale. În ziua dinaintea deciziei colegiului, domnul Italianer a comunicat decizia sa de a părăsi uh, postul și atunci uh, președintele uh, comisiei i-a comunicat acest lucru mai întâi domnului Timmermans, prim vicepreședinte, un, de altfel și un consilier foarte important al președintelui comisiei, și în seara zilei de 20, când eu i-am prezentat pachetul care a fost pregătit de mine și echipa mea și când i-am supus uh, atenției uh, mai mulți uh, candidați, mai multe căi de ocupare a noului post prin transfer, prin concurs și așa mai departe, comisarul Juncker, președintele Juncker mi-a spus că în urma deciziei domnului italian de a pleca, el uh, propune ca succesorul lui să fie domnul Zelmaier. Da? Mai mult nu am ce să adaug. Deci, de la ultimele alegeri europarlamentare până azi, uh, avem posibilitatea să vă explicăm fără niciun fel de lacune succesiunea evenimentelor. Mulțumesc, domnule comisar, că sunteți aici pentru a ne răspunde la întrebări când vorbim despre percepția uh, publică a evenimentelor, mi se pare interesant că în um, uh, noaptea după uh, anunțul oficial, am primit un mesaj destul de ironic din partea unui înalt funcționar, purtătorul de cuvânt al comisiei sau adjunctul acestuia, care într-un mesaj pe Twitter zicea, e bine, după ce am lămurit acum lucrurile oficiale, acum poate ne aplicăm asu din nou încet asupra lucrurilor mai importante. Nu știu cum a intenționat să sune acest mesaj domnul respectiv. După cum spuneți, procedura respectă regulile, dar totuși uh, mi se pare că nu ne apropiem de spiritul legii uh, prin întrebările pe care uh, vi le-am adresat și la care ați răspuns până acum. De aceea vreau să vă întreb mai explicit. Cum credeți că domnul Semmeier se prezintă acum în opinia publică? Care este impresia în opinia publică pe care o lasă acum cel mai înalt uh, funcționar uh, cum, cum, uh, cum prezintă el imaginea Comisiei Europene când participă deschis la niște petrecere ale unor partide din care și dumneavoastră și domnul Juncker faceți parte. Și a doua întrebare. Domnul Juncker a fost citat spunând că dacă domnul Selmayr trebuie să plece și eu voi pleca. Mi se pare o declarație remarcabilă. Deci dacă vreți să elaborați puțin ce înseamnă o astfel de declarație. Asta ar implica uh, plecarea și a altor comisari? Cum, cum uh, s-a lăsat uh, atras președintele Comisiei în astfel de uh, excursii retorice? domnule comisar. Domnule deputat, încerc să vă răspund cât se poate declar. Mai întâi, sunt aici pentru că am luat în serios uh, această chestiune și pentru că este important pentru mine să o rezolvăm. Uh, știu că din relația mea cu comisia dumneavoastră că în această comisie de specialitate se discută uh, obiectiv și rațional despre lucruri foarte clare, despre fapte. Și uh, dincolo de uh, întâlnirea și schimbul de opinii de azi, pot să vă dau răspunsuri și în scris sau prin consultări bilaterale. Și am, și am citit despre aceste petreceri ale unor partide. Întotdeauna înainte de un summit european, se întâlnesc și foruri ale diferitelor partide. Președintele Partidului Popular European, Joseph Dol, fost europarlamentar, uh, vă este cunoscut. Da? A participat la acea întâlnire însă și președintele Parlamentului, președintele meu Juncker și președintele Tusk. Aceștia au fost însoțiți în clădirea Consiliului de colaboratori ai lor. La acea, pe, în acea zi de joi era vorba de, de a formula un răspuns clar la amenințările cu diferite tarife vamale din partea americanilor. Și tocmai de aceea domnul Zelmaier, ca persoană competentă în acea chestiune punctuală, a fost, în, uh, a fost și el în clădire, dar nu a, fost, nu a participat în aceeași sală cu alți uh, membri ai Partidului Popular European. S-a aflat în clădire, așa cum se află și uh, șerpașii și ceilalți negociatori și membri ai cabinetelor diferiților șefi de state și guverne da? s-a aflat în fața ușii, în afara sălii. Da? Pentru că atunci când decidenții se întâlnesc în sala lor de ședință, uh, colaboratorii lor în, stau la dispoziție în afara sălii pentru a uh, discuta chestiuni uh, deschise sau pentru a putea lămuri chestiuni bilaterale, de pildă în relația tarifelor vamale ce urmau să fie impuse de statele Unite, Uniunii Europene. Deci era vorba de o reacție a Uniunii Europene a Consiliului European. Așadar, 1. Este corect și este foarte important că nu s-a aflat în aceeași sală cu niște lideri de partid. 2. S-a aflat în clădire în interesul, uh, uh, pentru ca să poată reacționa uh, rapid la anumite întrebări și pentru ca să se poată, pentru ca să se poată ajunge la decizii Uh, în cauză în acea chestiune. Iar în ce privește percepția opiniei publice, aceasta uh, nu opinia publică nu se limitează la, citez, bubble, bu, Brussels Bubbles, uh, cred că opinia publică este mult mai uh, largă și mai diversă și mai interesată de atât, de aceste știri și uh, orice preocupare serioasă cu această temă depășește uh, acest nivel. Dacă vreți cu toții ca percepția în opinia publică să fie măcar obiectivă, atunci hai să ne facem cu toții mea culpa și haideți să vedem ce ar fi un alt comportament, o altă atitudine uh, uh, corespunzătoare. Domnul de acum. Ja, <clears throat> dank u wel, voorzitter. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Baza observațiilor din partea Comisiei de până acum, trebuie să spun că Impresia este că în ultimele săptămâni și monate am avut de a face cu o piesă de teatru în baza unui scenariu uh, foarte uh, detaliat uh, conceput de domnii Juncker și Selmayr. Scenariul n-a putut să-l vadă nimeni, nici măcar ceilalți 27 de comisari. Scenariul corespunde regulilor interne, dar depășește până la urmă granițele politice și uh, integrității politice și administrative pentru că iată că opinia publică și puterile ă, cele rele, jurnaliștii și parlamentarii ă, s-au indignat în legătură cu acest scenariu. Deci, din punctul meu de vedere, a fost un fel de lovitură de stat bine pregătită politic și administrativ. Eu înțeleg că președintele Juncker nu ne-a furnizat informații uh, uh, nouă, i-a împărtășit a domnului Selmer faptul că secretarul general urmează să se pensioneze. Dar oare domnul Oettinger nu trebuia să fie informat? Nu este un fel de dovadă de neîncredere a domnului uh, Juncker față de ceilalți comisari? Domnule Ettinger, dumneavoastră nu sunteți decepționați de faptul că nu ați fost informați din, informat din timp, adică încă de acum doi ani. După aceea, domnul Juncker, de la bun început, a spus că își dorește o comisie politică care urmează să ia decizii politice. În acest punct de vedere, numirea domnului Selmer este un exemplu, dar și paguba produsă prin numirea domnului Selmer este enormă pentru că bunul renume al Uniunii Europene a avut de suferit. Iar în răspunsurile la întrebările noastre neagă aproape în stilul lui Trump faptul că noi toți am avut de suferit. Dar citiți și ziarele din Europa și tot scandalul încă va plana, inclusiv asupra alegerilor de anul viitor. Iar uh, eu îl întreb pe domnul Oettinger cum va reuși Comisia să repare acest uh, pagubă imensă care a fost produsă. Vă rog, domnule comisar. Procedura, stimate domnule deputat, a corespuns regulilor interne și regulilor europene, pentru că există regulamente uh, care uh, se referă la funcționari și care s-au decis în ședințe publice și care se respectă în toate instituțiile europene. În al doilea rând, eu nu aș vorbi despre o lovitură de stat. Pentru că dacă știm ce înseamnă o lovitură de stat și uh, răsfoim manualele de istorie, ce s-a întâmplat chiar și în secolul nostru, în afara Europei, lovitura de stat are un cu totul alt sens. De aceea, mie mi se pare că această formulare este inadecvată. În al treilea rând, domnul președinte Juncker m-a implicat dacă uh, aș fi avut impresia că acest candidat nu are calificările uh, necesare, dacă aș fi exprimat dubii, propunerea nu ar fi ajuns în colegiu. Și același lucru este valabil și în legătură cu domnul Timmermans. Dacă și domnia s-ar fi avut rezerve legate de competențele candidatului, uh, Altă ar fi fost decizia, dar eu îl cunosc pe candidat din munca de zi de zi din ultimii opt ani. Îl cunosc foarte bine, deci într-un fel uh, eu m-aș fi bucurat dacă aș fi știut uh, mai devreme uh, de anunțul retragerii domnului Italiano. Nu știu, poate că doar cu președintele comisiei a știut și poate soția uh, secretarului general. Dar uh, să știți că eu uh, mă bucur că până la urmă urmașul uh, are adice, aceste calități. A fost o decizie care ținea de competențe, dar a fost și o decizie politică, pentru că un președinte de comisie în uh, cercul cel mai strâns al colaboratorilor săi are nevoie de persoane în care trebuie să aibă încredere și care și din punct de vedere politic pot să exercite această funcție pe lângă toate cerințele administrative. Este nevoie de uh, o inteligență politică. Dacă îmi spuneți că am răspuns uh, în stilul lui Trump, negând uh, anumite realități, nu cred că este corect. Uh, noi în comisie nu lucrăm în stilul lui Trump, dacă e nici măcar în ce privește frizura și culoarea părului. Deci, noi am răspuns cât se poate concret. Nu există nici un fel de încercare de mușamalizare sau de a minți. Nu este stilul meu de a reacționa astfel și cred că uh, nu este corect să mă învinuiți de minciună. Mulțumesc, domnul Stas. Uh este clar că domnul Oettinger nu înțelege uh, cât de mult a avut de pierdut imaginea uh, Comisiei Europene în ochii opiniei publice pentru că procedura nu a fost una transparentă. Din punct de vedere teoretic, directorii generali, adjuncții directorilor generali, secretarii generali pot fi numiți conform unei proceduri deschise, ă, transparente. Dumneavoastră ați ales altă cale. Domnul Juncker încă din 2015 a știut că domnul italian va ieși la pensie în 2018. 2018. Doar domnii Zemer și Juncker au știut acest lucru. Nu ar fi fost o practică bună administrativă ca și dumneavoastră să fiți informați în legătură cu uh, uh decizia domnului Italianer să uh, își devanseze puțin pensionarea. Și nu i-ați răspuns domnului Gerbrandi la întrebarea dacă nu cumva există neîncredere față de persoana dumneavoastră, deci, de, pentru că nu ați fost informat. După aceea, domnul italian încă la începutul anului 2018 i-a informat pe domnii Juncker și Selmayr că urmează să se pensioneze. După aceea, domnule Oettinger, nu sunteți de acord că întreaga procedură pentru numirea domnului Selmayr nu a fost decât un fel de uh, exercițiu de fațadă pentru a-l plasa pe domnul Selmayr într-o poziție sigură, după ce domnul italian a anunțat că se pensionează. În al treilea rând, pe 21 februarie, domnul Juncker a decis să uh, se servească de articolul 7 pentru numirea unui nou secretar general în interesul serviciului. Eu tocmai am auzit pe reprezentanții Serviciului Juridic al Parlamentului spunând că un transfer este posibil în interesul serviciului, dar uh, doar în baza și doar într-o situație cât se poate de serioasă și de urgentă. Puteți să-mi spuneți uh, ce, care a fost situația atât de urgentă pe 21? De ce nu s-a luat decizia pe 28 februarie? Chiar dacă această uh, poziție ar fi fost vacantată pe 1 martie, am fi dispus încă de patru săptămâni pentru o procedură normală și uh, uh, până la urmă patru săptămâni ar fi fost un termen rezonabil pentru că domnul Selmayr a fost până la urmă angajat într-o perioadă de trei săptămâni. Deci am fi dispus de timpul necesar pentru mai multă transparență. Din modul în care s-a acționat, eu trag concluzia că până la urmă colegiul comisarilor sunt uh, toți persoane care nu fac decât să binecuvânt dicteze anumite decizii. Sunt foști premieri care în 8 minute au dat din cap uh, acceptând o decizie a domnului Juncker. Domnule comisar, vă rog. Nu știu dacă domnul Juncker nu are încredere față de mine. Eu nu pot să apreciez acest lucru. Eu nu uh, simt că ar exista o neîncredere din partea domniei sale față de mine. Și dacă uh, i-aș fi sugerat să uh, nu recurgă la această propunere uh, atunci când a vorbit cu mine în preziua producerii numirii, Ă, ar fi ținut seamă de părerea mea, dar eu nu ă, am avut ă, dubii. După aceea, transferul în cadrul unei asemenea poziții de management superior. Știți că și în cazul McSullivan, Catherine Day și domnul Italianer, lucrurile au fost comparabile. Nu s-a scos la concurs postul, în primăvara anului 2015, în ziua ședinței uh, comisiei, am aflat uh, că uh, se va pensiona Catherine Day și în același timp s-a făcut propunerea președintelui ca domnul italianer să fie numit. Și toți colegii am fost de acord nu știu ce înțelegeți dumneavoastră pentru o poziție sigură, pentru că domnul Selmer nu câștigă mai mulți bani. Un secretar general are o poziție uh, deosebită, dar nici de cum un post sigur. El poate fi concediat orice viitoare comisie și orice viitor președinte de comisie poate să opereze modificări de personal. Să vorbim despre un dictat din partea domnului Juncker la adresa celorlalți comisari, nu aș vorbi. Pentru că în comisie a argumentat de ce trebuie să accepte ca italiană să plece și de ce îl consideră pe Selmayr înlocuitorul adecvat și nici unul dintre colegi nu a avut obiecții. Iar dacă vorbim despre foști premieri, pentru a insista asupra poziției lor, atunci, dacă o asemenea persoană cu asemenea greutate ar avea rezerve, ar putea să protesteze. Pentru că să ai, uh, să fii o persoană, personalitate marcantă și să nu ai obiecții, uh, este de neconceput că să accepti dictatul cuiva. Mulțumesc, domnule comisar. Trebuie să spun că și poziția secretarului general, uh, până la urmă, postul a fost până la urmă scos la concurs a existat uh, pe ordinea de zi. Am vrut să aduc această precizare, dar uh, să nu uh, interpretați asta ca o critică suplimentară. Colegul de Iong este următorul vorbitor. Mulțumesc. L-aș uh, ruga pe domnul uh, Oettinger să reacționeze la un articol în care este citat domnul uh, Selmayr, în sensul că încă înainte de Crăciun a știut ce se va întâmpla și că nu a fost informat încă din 2015, dar el a fost informat de domnul Juncker că urmează să se producă o înlocuire și că el este candidatul potrivit din punctul de de vedere al domnului Juncker pentru a deveni urmașul domnului italiener. Deci, ă, este sigur un articol din presă, dar aș vrea o reacție. În al doilea rând, s-a spus că nu a existat niciun fel de nemulțumire ă, că nu a existat plângeri în legătură cu această numire. Dar există aici ă, o notă din partea sindicatelor în care se exprimă o asemenea neliniște sau nemulțumire și personalul își dorește proceduri deschise pentru ocuparea unor asemenea posturi. De ce nu procedăm mai onest și de ce Comisia nu uh, își asumă sau nu propune o uh, reformare a procedurii? Bun, Comisia are o viziune politică și se ia o decizie care a creat um, o tulburare uh, a presei. În strategia uh, mass media se spune că o comisie politică uh, trebuie până la urmă să înțeleagă și critica uh, dinspre societate. Nu trebuie să se ascundă în spatele unor uh, regulamente și prevederi legale. Trebuie să ia în serios pe jurnaliști. Dar acum jurnaliștii sunt tratați ca niște copii mofturoși și um, asta, um, într-un fel, este reacția Comisiei și față de Parlament. Întrebarea mea este, avem de a face cu o comisie politică sau o comisie care se ascunde undeva într-un turn de firdeș și uh, uh, este ruptă de realitate? eu aș vrea să știu că se înțelege la nivelul comisiei ce bi preocupă pe oameni. Domnul comisar în cazul dumneavoastră, faptul că postul de secretar general a fost scos la concurs și că se știa când uh, are loc alegerile, nicio problemă. Dar știu că și eu am fost parlamentar. Uh, trebuie să uh, existe o înțelegere între grupurile politice. Cine va numi funcția principală, cine numește pe cineva în poziția de adjunct. În al doilea rând, în legătură cu articolul uh, care afirmă că uh, domnul Zelmayer uh, știa încă înainte de Crăciun că există o posibilitate de schimbare. Domnul Selmayr a fost tot timpul un funcționar care uh, a însoțit activitatea președintelui Comisiei, dar Juncker, într-o manieră credibilă, până în februarie s-a gândit uh, da, și a încercat să-l determine pe domnul italian să mai rămână. Să știți că uh, direcția mea pentru bugete și secretariatul domnului italianer și doamna Calvino ă, am colaborat cât se poate de strâns, dar nu am reușit să îl determinăm să mai rămână în funcție. Mă voi întâlni la ora 17 cu reprezentanții sindicatului pentru a le prezenta uh, procedura. Noi cunoaștem întrebările pe care le au și le luăm la fel de în serios ca și întrebările dumneavoastră. Spuneți că nu trebuie să ne ascundem în spatele unor reguli. Mă scuzați, dar eu trebuie să răspund la cele 135 de întrebări ale dumneavoastră și toate sunt cu caracter juridic. Eu trebuie să pot avea argumente conform convingerii și cunoștințelor mele să răspund. Dacă m-ați întreba de sentimente sau de starea vremii, aș răspunde altfel, dar eu, în primul rând, da, noi trebuie să vedem dacă prin proceduri s-a respectat regulamentul, statutul funcționarului și legile pe care le-am elaborat uh, în comun. Eu am fost timp de mulți ani într-un parlament mic din Baden-Württemberg. Eu am fost parlamentar pe plan local, pe plan regional și am avut și funcții administrative. Eu nu vă tratez pe dumneavoastră ca pe niște copii, nici ca pe niște copii mici, nici ca pe niște copii mari. Dumneavoastră sunteți persoane alese de cetățeni și uh, vă iau în serios, dar vă rog să mă luați și dumneavoastră pe mine în serios că tratez uh, cu uh, toată seriozitatea. Ieri am fost toată ziua în Polonia, la sfârșitul uh, săptămânii uh, mă voi întâlni cu alți oameni din alt uh, loc din lume. Toți au probleme, speranțe, sunt oameni inteligenți. Dar să nu ne uh, suspectăm reciproc că suntem rupți de realitate. Nu sunt rupt de realitate nici eu, nici dumneavoastră. Doamna Vali. Domnul Vali. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Când îl ascult pe Domnul comisar îmi dau seama că numirea lui Selmar a fost o numire politică. Juncker îl voia clar pe Selmar, un om de încredere în această poziție. Dumneavoastră care sunteți din același partid ca și Juncker, vărați aceeași persoană, deci reprezentanții la nivel înalt ai PAP-ului au uh, hotărât să facă această numire. Să numească această persoană care va gestiona zeci de mii de funcționari o persoană de încredere din punct de vedere politic. Îmi dau seama că în această comisie sunt multe alte forțe politice care nu sunt de acord cu o astfel de procedură uh, și cu modul în care s-au desfășurat lucrurile. Acum, trebuie să evaluăm dacă există chestiuni juridice pe care le putem prezenta. Nu s-a înțeles bine cum s-a publicat uh, acest post, cât de transparent s-a făcut asta. Deci problema a apărut practic ulterior. Deci va trebui să vedem de asemenea care sunt procedurile, regulile de numire, poate să le revizim, deoarece majoritatea grupurilor nu sunt de acord cu ce se întâmplă. Deci acum să înțelegem dacă această numire politică va fi posibil ca la sfârșitul mandatului Juncker să scriem negru pe alb că poate fi schimbat secretarul general și că putem avea o procedură prin care să se facă numirea într-un mod mult mai transparent împreună cu Parlamentul și cu alte forțe politice. Asta e clar și am văzut deci că această numire a fost voința lui Juncker. Dumneavoastră ne spuneați Juncker este responsabil pentru această numire, care a fost ratificată, bineînțeles, de ceilalți comisari ulterior, însă dumnealui a luat decizia. Ar fi bine să-l auzim pe domnul Juncker, deoarece el este, <laughs> practic, principalul actor din această poveste. Deci ar fi bine să-l auzim pe domnul Juncker, dacă și colegii, bineînțeles, sunt interesați de asta. Domnul Lottinger. Die letzte Frage ist eine Frage an Sie selbst Întrebarea dumneavoastră nu este o întrebare care mi se adresează mie, ci uh, uh, președin, uh, pre, prezidiului dumneavoastră. Da? Deci, pentru că m-ați invitat pe mine, care sunt avii la Direcției Generale pentru Resurse Umane, am compărut în fața noastră și la Strasburg și aici și rămân vă rămân uh, al dumneavoastră până la ora la care am convenit că va trebui să plec, fără îndoială. Dacă vorbiți, în schimb, de sfârșitul Comisiei Juncker, să nu uităm că mai avem 19 luni din cele 6, 60 de luni. Da? Deci nu suntem în prelungiri, suntem în ultimul uh, uh sfert. Da? Deci uh, at- este practic cea mai importantă parte a mandatului nostru și pentru dumneavoastră și pentru noi. Deci, dacă un funcționar de vârf a comunicat din timp că vrea să plece și nu a putut fi convins să rămână, atunci trebuie în timp record să găsim unul succesor pentru ca activitatea comisiei să nu fie periclitată. Dacă am fi rămas 4-8 săptămâni fără secretar general și s-ar fi, și s-ar fi întâmplat ceva, s-ar fi, ar fi apărut o problemă, ați fi zis comisia nu este capabilă să gestioneze propriile probleme. Da? Gândiți-vă cât durează o lege sau o modificare a unei legi în care după negocieri interne ajungeți la trialog și așa mai departe. Eu sunt foarte fericit că acest post atât de repede a putut fi ocupat cu cineva care este chiar competent pe dosare. Niciodată nu l-am întrebat pe domnul Zelmaier dacă este membru de partid sau în ce partid e membru. Da? Am citit doar că nu este membru al partidului din care fac eu parte. Deci dacă, dacă i-aș dacă ar fi fost altceva, dacă i-aș fi pus în față o cerere de adiziune la CDU sau la CSU. Dar n-a fost așa. Am aflat doar că nu este membru de partid. Eu lucrez și sunt membru de peste 40 de ani în CDU, Uniunea Creștin Democrată. Dar pentru mine este foarte important ca funcția pe care o îndeplinesc să fie independentă de calitatea mea de membru de partid și solicit aceeași abordare intactă și colegială și din partea acestui uh, Parlament. Vă asigur că de partea mea aveți toată disponibilitatea în acest sens și nu am intenționat nicio clipă să fac politică de partid și nici lui domnul Juncker nu pot să-i reproșez așa ceva. Din potrivă, în ultimii ani și chiar în ultimele decenii, domnul Juncker nu i-a făcut doar fericiți pe reprezentanții PP, da? ci și-a urmărit propriile convingeri. Deci nu a îndeplinit uh, uh, programul familiei noastre politice. Da? De altfel, nu doar Juncker și Oettinger aveau cunoștință de cazul Selmayr, ci și Franz Timmermans. Și Timmermans a susținut și el această propunere și încă nu, de, nu doar de miercuri încoace, ci încă de marți seara. Și Timmermans este un, un om cu mare experiență pe care nu-l duci cu zăherelul, nu-l poți, să, nu-l poți înșela, chiar dacă ai vrea să faci acest lucru și el este, este un socialist din țările de jos. Deci nici nu face parte din familia noastră. A fost vorba de o uh, numire politică. Eu aș zice că a fost uh, vorba de o numire pe criterii profesionale, bine argumentată, iar din punct de vedere politic, nu cred că a fost greșită. Da? Acum, că a fost o, că a fost o greșeală sau nu, în, nou, în următoarele 19 luni, Comisia, împreună cu acest funcționar, vor răspunde la această întrebare. Da? Și în 19 luni veți ști mult mai aprofundat cam veți fi aflat uh, mai clar că am avut dreptate, că Selmayr nu a fost numit pe criterii pur politice. Eu nu cred că, uh, din punct de vedere obiectiv, n-ar fi întrunit uh, condițiile. Nous sommes ici pour essayer de comprendre le ne aflăm aici pentru a încerca să înțelegem acest uh, proces um, atât de încurcat prin care a ajuns să fie uh, parașutat ca secretar general fostul șef de cabinet al lui Juncker, domnul Selmayr. Un proces, o procedură discriminatorie care încalcă regulile din statut, care trebuie să garanteze o administrație um, independentă bazată pe meritocrație. Ar trebui să ne lămuriți următorul lucru. Articolul 2 din TFU spune că Uniunea se bazează pe respectarea statului de drept. Comisia a semnat acordul internațional de a legiui mai bine. Pe 13 aprilie 2016, transparența a fost stabilită ca imperativ major. 3. Comisia impune un registru de transparență tuturor organizațiilor și persoanelor care acționează în calitate de independenți și care participă la elaborarea și punerea în practică a politicilor europene. Deci când ții lecții la alții, trebuie să-ți impui și ție însuți o aceeași disciplină. Vrem să înțelegem de ce un membru al cabinetului dumneavoastră, al cabinetului comisiei dumneavoastră, ajunge, iată, secretar general al instituției, fără să fie avut um, postul de director general sau director al uh, oricărui alt serviciu, fără ca postul respectiv să fi fost publicat ca fiind vacant alți uh, funcționari uh, foarte buni nu au beneficiat de um, girofarul care l-a ajutat pe Selmayr să ajungă atât de sus și de rapid. La începutul 2017, Selmayr denunța parașutarea <laughs> de persoane, dar nimeni nu-i profetă în propria sa țară. Manuel Barroso a lucrat la Goldman Sachs, nu lucrează acum, mă scuzați, la Goldman Sachs. Deci, oricum, credibilitatea instituției dumneavoastră e undeva la pământ spre bucuria euroscepticilor și a populiștilor. Și domnul Juncker, care e <laughs> foarte discret în această afacere, deci ar putea să ne spună că această practică de nepotism de care beneficiază Selmer, de fapt a fost folosită și de către Martin Schulz în Parlamentul European care când uh, nu îi cerea atașatului său să-și uh, calce pantalonii, își plasa oamenii în posturi la nivel înalt. Șeful său de cabinet a devenit secretar general ajung fără să fie avut și un bacalaureat măcar. Da, interesul serviciului. Ce să spun, asta e deviza, sloganul noi comisii. Comisar, bitte. Domnule comisar, vă rog. Admit. Cu, aco- cu acordul Parlamentului, Comisia a stabilit uh, perioada de după depunerea unui mandat la Comisia Europeană sau de dinainte de preluarea unui astfel de mandat, astfel încât acum această perioadă este uh, prelungită la 2 ani și în, cal- în cazul președintelui Comisiei la 3 ani. Nu cred că vreun stat membru sau vreun stat în, în lumea largă are faze de pasivitate impusă atât de lungă înainte și după preluarea unor mandate. E, în ce privește nepotismul, nu, nu știu să existe vreo cu metrie sau rudenie între Zelmayr și Juncker. Există însă o relație de încredere între cei doi. Și o astfel de relație de încredere este necesară între doi decidenți. Președintele trebuie să aibă încrederea că îi poate atribui anumite sarcini unui candidat. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că uh, ceea ce acuzați dumneavoastră este chiar un lucru pozitiv și bun. Domnul Selmayr a fost și este și a rămas în clasa de uh, salarizare 5, AD15. Chiar dacă, uh, chiar dacă uh, în calitate de um, director general era într-o situație de decizie. Șefii de cabinet nu sunt însă, cu tot respectul pentru funcția asta și cu tot respectul pentru uh, directorul general, care îi rog să mă scuze, un șef de cabinet în, la președintele uh, comisiei are răspunderi mai mari, are ore de lucru mai lungi și are weekenduri mai scurte decât orice alt uh, director general uh, din același portofoliu. Deci, dacă ar fi vorba numai despre vârstă sau vechime, atunci sigur că ascensiunea domnului Zelmaier este una spectaculoasă. Dar vă spun, m-am întrebat uh, nu doar acum pentru prima dată de ce vârsta și vechimea sunt atât de importante și decisive. Pentru că la comisie vârsta și vechimea în muncă încă contează foarte mult. Prea mult, aș zice eu. Cred că trebuie să fim în stare să uh, ar trebui, este un motiv de curaj să avem uh, în Europa de 31 de ani. Dacă avem încredere că cineva la 31 de ani poate guverna o țară, atunci de ce să nu avem încredere că cineva la 47 de ani poate să, să asume o funcție uh, atât de importantă, ca funcționar public? Da? Uh, ziceați că a fost șef de unitate și acum e director general. Nu. Deci, uh, doamna eh, predecesoarea lui a fost șeful de unitate, ca atare în aceeași eh, clasificare, încadrare a fost șeful de cabinet și acum eh, de la șef de cabinet trece la postul de director general. Da? Și vă spun că fără a fi avut acea cotă obligatorie de femei în managementul de top, n-am, nici n-ar fi ajuns aici. Da? Dar există foarte multe șanse și posibilități de a promova uh, Există, există, uh, există șanse de a promova femei în uh, posturi de management mediu și de top, numai că trebuie să se și întâmple. Din păcate nu se întâmplă. Domnule comisar, înțeleg că este foarte important să oferim un tratament egal tuturor funcționarilor și înțeleg că uh, Uh, cota pentru femei este posibilă de deplinit, dar trebuie să le și oferi șanse uh, femeilor. Deci uh, puteți conta pe deschiderea noastră. Și acum trecem la vorbitorii numele grupurilor parlamentare. Domnul Hayes este următorul. Thank you, President. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, domnule comisar, vreau să revin la răspunsul la întrebarea 32 și să fac legătura cu o întrebare pusă de coleg anterior, și anume dacă domnul Juncker știa despre toate acestea. Ne-ați spus că În 2015 deja era conștient de faptul că domnul italian dorește să plece și la început anului 2018 se știa că domnul italian nu și se răzgândise și după aceea a intervenit acea scrisoare din 20 februarie 2018. Mă întorc la începutul anului 2018. Cum materializați, practic, ceea ce ați spus dumneavoastră? La începutul anului 2018, domnul italian a confirmat că își menține decizia. Cine a stabilit asta și cum? Probabil că vă simțiți tras pe sfoară, domnule comisar. Ați fost băgat în toată tărășania astea. Trebuie să apărați acum toată această procedură. Dumneavoastră sunteți responsabil de, cu personalul, dar nu ați fost deloc înștiințat. Nu vi s-a adus la cunoștință ce s-a întâmplat. Deci ar trebui să se stabilească exact cine, când și ce a știut exact. În răspunsul la întrebarea 19, când vorbiți despre faptul că nu există obligația juridică de a prezenta candidaturi multiple, că un singur candidat poate fi suficient. De deci, fiecare dată când văd că nu există obligație juridică mă duce cu mândul că nu suntem aici într-o mică organizație, ci într-o organizație internațională majoră, unde probleme cum ar fi legalitatea și probitatea ar trebui să fie practic în miezul procesului de luare a deciziilor. Nu crezi că există obligație de natură politică, de transparență, de a proceda în așa fel încât să se prezinte mai mulți candidați. Și ultima mea întrebare, ați vorbit despre următoarea comisie și despre următorul președinte al comisiei. Sunteți de părere cumva că numirea domnului Selmayr și acum eu nu vreau să fac nicio observație în legătură cu domnul Selmayr, care știm cu toți cât e de competent, are o experiență de gestiune, domeniul gestiunii enormă, nu despre asta e vorba, însă referitor la viitor, Sugerați oarecum că poziția dumnealui ar trebui să se suprapună a celei a domnului Juncker și să fie numit un nou secretar general pentru a prezenta uh, și ducem la bun sfârșit prioritățile acestei comisii. Domnule Ettinger. Ich gehe nach zahlreichen Gesprächen davon aus, după nenumărate discuții. Cred că pot să presupun că în primăvara lui 2015, când domnul Juncker știa clar că doamna Dei va pleca, că, și pentru că oricum predecesara mea Gheorgheva pregătise un pachet de personal, deci se știa că trebuie un succesor pentru doamna Dei, că la momentul acela, Juncker a primit uh, din partea domnului italianer uh, un aviz favorabil pentru, această, pentru acest transfer. Dar în același timp, uh, domnul italianer i-a și comunicat că va dori să plece, dacă își asume această funcție, din, din, va dori să plece din funcție după trei ani. La sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an, domnul eh, președinte Juncker a încercat în mai mult repetate rânduri să-l convingă pe domnul italianer să își amâne plecarea și să îl facă să revină asupra deciziei inițiale. Acest lucru nu a reușit. Și doar în momentul în care mm, a fost foarte clar că italianul este ferm decis să plece, a inițiat Uh, măsuri pentru a uh, suplini postul care urma să devină vacant uh, cât se poate de repede cu o persoană competentă și fără publicarea postului. Din punct de vedere juridic au fost respectate toate normele și prevederile și din punct de vedere, cum a și confirmat domnul Timmermans, a fost, din punct de vedere politic a fost o decizie oportună. De regulă, avem mai mulți candidați întotdeauna la un concurs, dar asta nu, înseamnă, nu este o garanție pentru, uh, pentru suprapunerea profilului candidatului cu cel din uh, fișa uh, de post. Dacă, în schimb, avem, avem la dispoziție pe cineva care îndeplinește deja toate condițiile, ar fi nedrept față de această persoană să excludem acea persoană dintr-o procedură sau să anulăm uh, acel demers. Și pentru că a rămas, practic, în joc și în discuție doar un candidat, care, în opinia președintelui a domnului Timmermans și a mea, era fără cusur, și chiar dumneavoastră a spus că este, este calificat, că are experiență în management și așa mai departe. Deci, din toate aceste motive, am fost de acord cu procedura de numire. Evident că noi, Comisia, trebuie să avem obligație de dare de seamă față de dumneavoastră, față de uh, Consiliu, față de Curtea de Conturi și față de opinia publică. Accept acest fapt. Tocmai de aceea am acceptat, uh, în același fel am acceptat și că trebuie să ne mișcăm în uh, limitele legii. Dar când s-a afirmat că de fapt n-am făcut altceva decât să-l aducem într-un post sigur și călduț până la sfârșitul carierei pe domnul Zolmaier, eu am răspuns că nici nimeni nu este betonat în poziția în care se află. Da? Nici un general, director general, nimeni. Deci, uh, ca fiecare funcționar de vârf, uh, domnul Zelmaier are nevoie de încrederea șefului său direct, da? care în cazul acesta este președintele comisiei. Așadar, noua comisie care se va instala în 2019 va trebui să exprime aceeași încredere pentru a-l păstra în post. Nimeni nu este în funcție pe toată viața lui. Și eu cred că este și corect așa. Domnul Von. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, și îi mulțumesc și domnului comisar pentru răspunsuri, care au venit puțin prea târziu, să ne-ați explicat foarte bine de ce ați întârziat cu răspunsurile. Puteți să ne spuneți dacă domnul Selmayr a fost implicat în uh, redactarea răspunsurilor la aceste întrebări la care ați uh, răspuns. Ne-ați spus de asemenea că um, în ceea ce vă privește toate regulile au fost urmate și că din punct de vedere legal totul s-a desfășurat cum trebuie. Deci trebuie să vă credem pe cuvânt. Însă totul nu prea apare bine ce s-a întâmplat. Apar, deci sunt probleme de percepție aici și principala problemă e, și doamna Ela și domnul Hayes vorbeau despre asta, deci când s-a știut exact că Italia ne își va da demisia? Ne-ați dat niște răspunsuri astăzi, însă cred că persistă întrebările. Deci dacă ne puteați da mai multe întrebări, ar fi foarte bine pentru a ne soluționa aceste neliniști. Întrebarea mea în legătură cu viitorul. E important să înțelegem ce s-a întâmplat, dar e important de asemenea să privim către viitor și să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla din nou așa ceva să ne asigurăm că orice procedură de acest fel e complet transparentă. Și ultima mea întrebare, privind în urmă la ce s-a întâmplat, ați fi făcut, ați fi procedat diferit? Și ceea ce e mai important, ați recomanda modificări la acest proces pe viitor pentru ca totul să fie mai transparent și pentru a ne asigura că nu se mai întâmplă așa ceva din nou. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru o a dumneavoastră pertinentă. După ce catalogul de întrebări a ajuns la comisie, am luat legătură imediat cu directorul uh, responsabil din Direcția Generală uh, Resurse Umane care este de altfel aici lângă mine, și am, am analizat uh, împreună acest uh, chestionar și uh, le-am solicitat să elaboreze un, prim, un răspuns la aceste întrebări conform cunoștințelor lor. Apoi am solicitat un punct de vedere al serviciului de juridic și am implicat în consultări și Uh, serviciul purtătorului de cuvânt al Comisiei pentru a încerca să întrevedem uh, ce întrebări ar putea să ne parvină din partea uh, opiniei publice. Am implicat în consultări și cabinetul președintelor, am vorbit cu președintele meu personal, iar în acele puncte în care domnul Seimer este vizat personal, ce a știut când a spus și așa mai departe. Pentru acele puncte l-am audiat pe domnul Zilmaier. Pentru că n-ar fi obiectiv să nu-l consultăm uh, în chestiuni în care el este actor principal. Dar el nu a fost cel care a redactat răspunsurile la aceste întrebări. Responsabil pentru răspunsurile redactate am fost eu, uh, responsabil iar pentru orele și zilele în care nu m-am aflat în comisie a fost șeful meu de cabinet. Sunt disponibil și dispus oricând într-o altă ședință a acestui, uh, acestei comisii sau într-o ședință de grup sau în consultări bilaterale între șeful meu de cabinet uh, și membrii comisiei dumneavoastră să răspund la întrebări Uh, suplimentare. Nu vom evita uh, aceste întrebări, ci în interesul refacerii complete a încrederii dintre Parlament și Comisie, vom fi uh, alături de noastră într-o transparență totală. Acum, dacă se pune întrebarea, trebuie schimbat ceva la proceduri sau nu, aici am răspuns și eu deja, am oferit deja câteva răspunsuri în formă scrisă. Avem niște uh, regulamente pentru funcționari care, uh, fără a fi schimbate, sunt și acum actuale și moderne. Cred că din motive leste, lesne de înțeles, pe lângă, am, am păstrat uh, în regulamente, pe lângă uh, concursul intern și concursul extern și posibilitatea unui transfer. Dacă acum ziceți că am, ar trebui să revizuim uh, statutul funcționarilor uh, cu, împreună cu reprezentanța tuturor instituțiilor, pentru că aceste, acest regulament vizează toți funcționarii de la toate instituțiile, atunci uh, sunt dispus să reflectăm asupra oportunității unei eventuale revizuiri sau completări a statutului. Puteți conta pe mine și putem organiza o, o masă rotundă pentru a analiza toate aceste lucruri. Domnul Sala Franca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Chinezii au un proverb. Spune că înainte de a te apuca să repari munda, lumea, mă scuzați, ar trebui să te uiți așa puțin prin ogranda ta ce se întâmplă. E bine să știm acest proverb. Comisia anul trecut și plenara, când au aprobat uh, descărcarea de gestiune, uh, au exprimat uh, rețineri serioase în legătură cu anumite numiri. Doamnă președinte, nu vreau să limitez cu asta capacitatea de control politic pe care o are Parlamentul asupra Comisiei. Vreau doar să vă spun că atunci când uh, vrem să criticăm pe alții, trebuie să avem o anumită autoritate morală. Și referitor la ce s-a întâmplat, trei lucruri ar trebui să ne vină în minte. Dacă persoana respectivă are capacitatea pentru a fi numită, dacă numirea a fost diferită, ca în cazul numirii de alt secretar general și, în al treilea rând, doamnă președinte, dacă s-au respectat regulile de procedură. Bineînțeles că există multe teorii în ceea ce interpretarea normelor juridice și cunosc și eu anumite interpretări. Este o interpretare restrictivă, alta extensivă și există și o interpretare autentică care e cea a Curții de Justiție. Noi avem capacitatea de a controla politic comisia. Însă dacă s-a respectat sau nu procedura, asta trebuie să stabilească Curtea Europeană de Justiție. Și reprezentanta serviciului nostru ne-a spus că există o jurisprudență abundentă uh, pentru, în ceea ce vrește aplicarea articolului 7 din statut, nu doar la comisie, ci și la celelalte instituții, deci în ceea ce vrește numirea de înalți funcționari. Deci, domnule comisar, eu aș avea următoarele întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, capacitatea secretarului general nu vă voi întreba dacă e simpatic sau antipatic, dacă generează antipatii sau simpatii, dacă are prieteni sau dușmani. Dumneavoastră ați făcut o evaluare. Eu înțeleg că există proceduri pentru a ajunge la această valoare independentă. Aș vrea să știu care este traseul uh, profesional și uh, care sunt meritele acestui candidat. La doilea, ne puteți confirma că procedura urmată pentru mine, domnului Selmer, e aceeași procedură care s-a urmat și la numirea celorlalți secretari generali. Și în al treilea rând, chestionarul pe care ni l-ați transmis și vă mulțumesc pentru întrebări, întrebarea numărul 133. Comisia e dispusă ca în cadrul statutului, fiind de acord cu celelalte instituții, să se gândească asupra la introducerea uh, unui nivel de transparență mai ridicat uh, deoarece alții funcționari trebuie să fie independenți, competenți, permanenți, deci pentru că aceste persoane să aibă mai multă șanse sau să beneficieze de egalitate de șanse pe viitor. Vă mulțumesc. Domnule comisar. Vă rog, domnule comisar. Problema legată de numiri comparabile din anul 2000 am avut trei numiri de secretar general, Sullivan, Day și Italiană, care uh, au fost toți transferați dintr-o poziție de top management în poziția secretarului general. Domnul Selmayr are o pregătire academică și științifică de tip clasic, excelentă, a lucrat în economia privată, dar de 8 ani este șef de cabinet. Timp de 5 ani a lucrat uh, cabinetul actualei dumneavoastră colege Viviane Reding și acum de trei ani lucrează la președintele comisiei. Și uh, înainte de a fi șef de cabinet, a lucrat câțiva ani în cabinetul uh, colegei Reding. Are o pregătire de management deci în ultimii ani, dar în total, la nivelul comisiei, a lucrat de 10 ani. A fi șef de cabinet al unui comisar în comisie are uh, poziție la nivel uh, de directorat. Și ca să fii șeful de cabinet al președintelui comisiei este o poziție egală cu cea a unui director general sau director general adjunct. Deci a fost un fel de transfer la același nivel, la aceeași categorie de salarizare. Am spus-o și până acum, nu câștigă mai mult decât a câștigat înainte. Domnul Cone. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru uh, explicații și pentru oferta de a organiza o masă rotundă. Cred că uh, ar fi important să uh, ne gândim împreună cum putem evita pe viitor asemenea, să spunem, incidente. În ce privește articolul 7, sunt foarte sigur că va trebui să vorbim despre modificări pentru uh, a introduce o mai mare claritate în acest articol când este vorba despre transferuri, să existe și un timp de reflexie al colegiului uh, pentru ca deciziile să nu se ia într-o singură zi, în mare grabă, să existe uh, un timp de gândire și pentru comisari. Iar dacă mă gândesc la ce a spus colega de la serviciul juridic, articolul 4, cererea de principiu de a organiza un concurs uh, care să fie publicat este importantă. Și eu sunt jurist și uh, lucrurile parcă au fost prea precipitate. Deci v-aș ruga să ne explicați și în scris care au fost situațiile excepționale care v-au determinat ca în cazul Selmayr să optați pentru posibilitatea unui transfer. Mă interesează ca noi să ne clarificăm între noi care sunt problemele pe care instituțiile le au în legătură cu statutul funcționarilor, pentru ca după aceea, la o masă rotundă, eventual înainte de vacanța de vară, să putem ajunge la niște concluzii. Iar în ce privește întrebarea de ce și cum s-a desfășurat transferul, sigur că pot să vă ofer răspunsuri într-o scrisoare într-un termen de 10 zile. Termen de reflexie? Da și nu. Dacă într-o economie liberă, privată, la zicem la Deutsche Bank, se Uh, vacantează un post la nivelul Consiliului de Conducere, eu cred că uh, dacă ar exista și un timp de reflexie, vă spun că acțiunile ar scădea la bursă până când se ia o decizie. Miercuri 21, președintele Juncker, uh, de comun acord cu mine, a ajuns la concluzia că se vacantează postul mi-ar fi spus doar uh, Selmayr ar urma și să decidem după o săptămână da, în cadrul unei dezbateri ce hotărârile să luăm, nu știu dacă ar fi fost neapărat o soluție mai bună. Să știți că nici când se aleg președinții de partid, uh, nu cred că există timp de reflexie și transparență și așa mai departe. Bun. În scrisoarea pe care ne vă trimite, de, va trebui să ne spuneți de ce uh, atunci uh, când ați uh, decurs la un transfer în baza articolului 7 nu s-a mutat și postul în sine. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Domnul Luche. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Trei complexe de întrebări. În primul rând, articolul 12 al statutului prevede că un funcționar trebuie să se abțină de la acțiuni care ar putea să împieteze asupra imaginii uh, respectivei poziții. Mass media uh, afirmă că în toamna anului uh, trecut i-a spus unui jurnalist că te-aș fi întâlnit atunci ți-aș fi tras un pumn în față. Pentru că persoane josnice ca tine nu vor mai primi niciodată informații de la mine. Bun. Uh, Oare um, în colegiu știați în legătură cu această ieșire a domnului Selmayer? Pentru că eu cred că domnul Selmayer nu a menționat incidentul. Pentru că eu cred că asemenea afirmații uh, față de jurnaliști nu sunt compatibile cu articolul 12 al statutului funcționare. Articolul 17 al statutului spune că funcționarul trebuie să se abțină de la uh, răspândirea de informații care, uh, pe care le deține în baza funcției sale, dar uh, în legătură cu care nu este autorizat să le transmită. Ei se pare că el a transmis asemenea informații confidențiale jurnalistului Müller și acum îl amenință că nu o va mai face. Oare colegiul, înainte de a lua decizia, a fost informat în legătură cu încălcarea articolului 17 de către domnul Selmayr? Și cea de-a treia și ultimă întrebare. Conform uh, informațiilor din mass media, domnul Selmayr uh, a editat propriul articol pentru Wikipedia despre Martin Selmayr și l-a și cosmetizat. Dumneavoastră, domnule comisar, a spus că abia în uh, preziua ședinței comisiei ați aflat de decizia domnului Juncker de a-l numi pe domnul Selmayr în uh, poziția de secretar general. Eu întreb când a primit uh, colegiul informațiile scrise din partea domnului Selmayr și când a avut posibilitatea să verifice afirmațiile din uh, aceste înscrisuri. Pentru că uh, Oare nu cumva Comisia uh, a recurs doar la articolul din Wikipedia despre domnul Selmayr? Pentru că timpul a fost prea scurt pentru o verificare serioasă și informațiile cele mai accesibile legate de domnul Selmayr au fost informațiile de pe Wikipedia care au fost redactate chiar de domnul Selmayr. Domnule comisar, da, stimate domnule deputat Luche, dacă domnul Peter Müller de la Spiegel are dreptate când spune că a existat acel dialog, sigur stilul um, de exprimare nu este cel mai bun. Noi uh, nu uh, am verificat dacă lucrurile s-au uh, petrecut astfel, dar problema nici nu s-a aflat în centrul evaluării noastre profesionale a domnului Zelmaier. Pentru că oare eu sau dumneavoastră sau altcineva nu am făcut vreodată și afirmații care ar putea să fie interpretate răutăcios de către terți. Eu cred că fiecare candidat merită o analiză uh, totală. Și Martin Selmayr are părți bune și părți rele, dar părțile forte sunt într-adevăr foarte bune, iar uh, părțile și slăbiciunile sunt, din punctul meu de vedere, acceptabile. Contactul cu presa întotdeauna se bazează pe informații, dar eu nu am motive să presupun că a fost încălcată confidențialitatea uh, un funcționar este obligat la confidențialitate și cred că s-a respectat această cerință. Wikipedia nu este dosarul uh, de personal al candidatului. Fiecare poate să-și completeze datele legate de persoană sau să le modifice. De altfel, eu abia după ce am citit uh, că s-a produs o modificare, uh, am uh, înțeles acest lucru. Politica noastră de personal se bazează pe evaluările anuale făcute de către uh, șefi și eu în uh, cabinetul meu am uh, făcut evaluări ale colaboratorilor mei care sunt arhivate și care intră uh, în dosarul de personal al angajaților și în deciziile care urmează să fie luate. În cadrul domnului Selmayr a existat un concurs pentru, secția, pentru uh, poziția de adjunct, a existat un document, uh, un dosar al candidatului, ele, acest dosar se află în direcția mea generală, dar nu este distribuit la întregul colegiu dosarul. Este declanșată procedura internă. Eu am comunicat că uh, documentele într-o, uh, într-un spațiu uh, adecvat vă pot fi puse la dispoziție Abia după aceea se face o propunere colegiului și exact așa s-a procedat. Mulțumesc, domnule comisar, nu ați răspuns la întrebarea mea. Când au primit comisarii acest dosar al candidatului? Vă rog să-mi răspundeți. În al doilea rând, nu este datoria dumneavoastră să verificați dacă un asemenea uh, manager uh, nu a încălcat cumva statutul? Da, facem verificări dacă există motive în acest sens. Dacă există plângeri, trimiteri, indicii în acest sens care ne-au fost comunicate. În al doilea rând, da, de fapt aici nu a fost cazul. După aceea, ca documentele să în totalitatea lor sunt la dispoziție uh, celor autorizați să le cunoască, dar comisia primește din partea mea doar un raport scris, uh, scris și o informare orală. Iar în cadrul acestui uh, management de top, exact așa s-a întâmplat. Domnule Tremoza. Micro. Entschuldigung. Herr Kommissar. Cer scuze, domnule comisar, bun venit în acest parlament. În calitate de comisar, ați desfășurat o activitate foarte bună. Îmi amintesc că, că am avut o întâlnire cu dumneavoastră și cu persoane din Barcelona, dar uh, Uh, ne-ați evitat. Acum întrebarea mea este unde e domnul Juncker? De ce nu a venit domnul Juncker? De ce dumneavoastră acum trebuie să vă contaminați uh, bunul renume cu acest Selmayr Gate. Și acum voi trece la engleză pentru că am trei întrebări. Date. Cum poate fi cel mai cel mai bun candidat dacă e singurul candidat? Cum putem să le explicăm cetățenilor europeni că avem un singur candidat? Ce s-a întâmplat cu meritocrația în această instituție? Cum le pot explica și le cere copilor mei să uh, studieze din greu astăzi, deoarece de munca lor de azi va depinde slujba bună de mâine? Deci, reputația comisiei e pătată. O altă întrebare. A participat domnul Selmayr la revizuirea și la redactarea răspunsurilor trimise Parlamentului. Au răspuns da sau nu. Don Show. Dacă a făcut-o, asta e o încălcare articolului 11. Deci vreau să știu dacă da sau nu dacă domnul Sermaier a participat la revizuirea răspunsurilor transmise de comisie. Și în ultimul rând mai am încă o observație. Ines Ayala v-a întrebat în legătură cu participarea lui Martin Sermaier la reuniunea PP-ului. Ați spus că nu erați la curent cu asta. Pe 23 martie s-a întâmplat. Și într-un alt răspuns ne-a spus că era prezent în afara sălii, că nu a intrat în sală, deci ar vrea să știu dacă a intrat în sală. Mulțumesc! Domnule comisar. Da, viele Fragen. Da, multe întrebări. Pentru a răspunde pentru că noi ne-am dorit și punctul de vedere al domnului Selmayr. El a participat la o parte din consultări. Er hat dies nicht gemacht. Dar asta nu s-a întâmplat pentru a influența în vreun fel formulările, ci pentru a completa uh, conținutul. Wenn eine Frage gewesen war, dacă întrebarea de pildă s-a spus, de când știa ă, de fapt Martin Zellmayer? Dacă o întrebare de-a dumneavoastră se referea la uh, februarie, ianuarie, februarie, uh, când uh, a știut E clar că aceste, la, răspunsurile la aceste întrebări nu puteam să le acordăm decât întrebându-l, pentru că noi nu știam. Uh, avem un secretar general, este în aceeași clădire, un etaj deasupra noastră. Dar uh, eu vreau să dau răspunsuri corecte. Ați râs sau ați fi râs dacă noi eh, scoteam, încercam să scoatem din mânecă răspunsurile la aceste întrebări. Nu am spus niciodată că este cel mai bun. Am spus că este o persoană cu o calificare înaltă, adecvată din punct de vedere al competențelor pentru această poziție. În al treilea rând, unde este domnul Juncker? Ieri a fost la Varna, azi dimineața s-a întors, la ora 12.30 l-am uh, întâlnit pe scurt. El acum are alte obligații, iar eu mă aflu aici pentru că am primit din partea președintei dumneavoastră o invitație în acest sens să uh, își era adresată invitația comisarului Oettinger și nici și lui Mayer, Müller, Schulze sau Juncker. Aceeași a fost situația și la Strasburg. Pentru că uh, am, eu am fost invitat, eu am participat și voi veni uh, de câte ori mă veți invita. Dacă nu mă invitați, nu vin. Nu am spus no idea. Ar fi greșit. La întrebarea întrebarea do- ă, doamnei Ayala Sender că ar fi existat uh, o întrunire de partid, am spus, nu știu la care vă referiți, pentru că eu știu că au existat mii de întâlniri de partid, unele chiar fără rost. Dar în momentul în care mi-a spus că este vorba de ședința PPE din ultima săptămână, atunci am Eh, știut răspunsul. Da, am spus că el a fost în calitate de șerpaș alături de președinte în aceeași clădire în care s-a desfășurat ședința, dar nu în sala de ședință în care au vorbit președinții PPE. El a așteptat în afara uh, sălii, lângă ușă pentru că era nevoie de eh, o reacție adecvată la uh, impozitele impuse de uh, Statele Unite. Deci a fost nu în sala aceea, ci în afara sălii. Și știți că um, șerpașii uh, asta uh, fac, că e vorba de cei care lucrează cu președintele Tusk sau cu președintele Juncker. Mai am trei întrebări din partea grupului, colegul Sarva, încă o dată. Thank you, Chair. As this will be the... Mulțumesc, doamnă președinte. Ultimele mele cuvinte la această reuniune le voi folosi pentru a reitera și sublinia ce am spus inițial. Există o tendință clară, intențională, de a încerca să se spună că transparența și integritatea sunt unul și același lucru. Și nu e așa. După cum spuneam, se suprapun cele două concepte de multe ori. Se suprapun și în situația despre care discutăm noi astăzi aici. Și permiteți-mi să citez din ce am auzit astăzi aici. Și asta chiar uh, oglindește diferența între transparență și integritate. Domnul Gerbrandi, vă citesc. Vorbiți de parcă domnul Juncker ar fi fost implicat într-o conspirație ilegală prin care cineva a fost găsit vinovat de încălcarea legii, ceea ce în situația aceasta nu e cazul. Cel puțin nu deocamdată. Cine știe? ce se, mai, ce se va mai dezvălui. Domnul Stasi, citez ce a spus. I-a spus domnului comisar Oettinger, dragă prietene Bar, trebuie să te citez astăzi aici. I-a spus domnul Oettinger, nu păreți să înțelegeți ce fel de... cât de mult rău ați făcut reputației comisiei. Când acest rău până acum constă doar în acuzațiile extrem de agresive făcute mai ales de către verzi. E o tactică veche de când lumea. Să iei lucrurile de la A la B Uh, și să duci argumentele încotro îți dorești tu. E o profeție care se auto-îndeplinește, însă asta nu se va întâmpla aici. Deci dacă noi vrem într-adevăr să aflăm ce s-a întâmplat și cum e cu suprapunerea transparenței și integrității, deci nu țin astfel de tactici. Și mă bucur că domnul De Jong de nou a fost suficient de modest și a cerut ceea ce cer și eu. Comisia trebuie să transmită un semnal că înțelege aceste critici și asta e transparența și e vorba despre modificarea unor reguli pe viitor, deoarece nu există nicio regulă pentru o astfel de procedură în lumea de astăzi. Nu s-a săvârșit uh, o infracțiune și în ultimul rând, vreau să vă spun, altcineva s-a referit la asta, domnul Von, cred eu. E regretabil că nu îl avem decât pe domnul comisar Oettinger. Și încep să regret ce am spus la coordonatori. Eu nu aș fi vrut să-l vreau pe domnul Juncker. Asta am spus atunci. Dacă aș fi putut hotărâ, mi-aș fi dorit să vină și domnul Selmayr cu domnul Juncker aici. Domnul Oettinger a fost pus în fața faptului împlinit cu o zi înainte de reuniunea colegilor. Asta s-a întâmplat. Mulțumesc. Herr Kommissar, bitte. Doamna comisar, vă rog. Doamna președinte, stimați deputați, mai întâi, în legătură cu succesiunea evenimentelor, eh, v-am spus că în următoarele 10 zile voi răspunde în scris la această chestiune, printr-o scrisoare. Dacă mai aveți întrebări, să știți că încet, încet mie mi se scurge timpul. Da, domnule comisar, domnul președinte, dragi colegi, iată că de peste două ore ne aflăm împreună în această comisie de control bugetar. De două ore tot a, asistăm la acest meci de ping-pong. Îl auzim pe domnul Lottinger cum răspunde în mod constant. De altfel, domnul Lottinger, eu cred că ați putea fi foarte bun în producția cinematografică, dacă cumva de la anul nu veți mai fi comisar european, deoarece de două ore, de suferim aici. Răspunsurile dumneavoastră sunt uneori contradictorii. Am văzut la început, spuneați că nu, nu, nu, domnul Selmayr niciodată n-a participat la o reuniune a PP-ului. Iar adineaur ne-a spus, au fost uh, multe ședințe ale PP-ului. Președintele Comisiei uh, președ, uh, Europene nu poate face nimic, nu poate merge nicăieri fără domnul Selmayr. De parcă e cardinalul Mazaran, acest Selmayr. Premierul lui, uh, premier timp de 20 de ani pe perioada lui uh, Ludovic al XIV-lea deoarece când Ludovic al xiv a ajuns pe tron avea doar patru ani. Deci eu nu cred că domnul Juncker e uh, incapabil, așa cum a fost uh, Ludovic al XIV-lea. Avem, deci, impresia că această eminență cenușie ea a devenit indispensabilă în ultimii ani uh, pe lângă domnul Juncker și chiar deasupra domnului Juncker și că rolul său politic trebuie să fie pe primul loc. Deci haideți repede să facem niște reguli juridice așa cum am văzut-o acum. Deci avizul Consiliului Juridic al Parlamentului European arată foarte bine că există lacune, carențe juridice în această numire în postul de secretar general al domnului Selmayr și această jurisprudență constantă, cum a spus uh, doamna de la Serviciul Juridic, ne arată că nu avem un conflict, carențe, îndoiere în legătură cu abilitatea sau uh, Serviciul Juridic nu funcționează bine. Și dumneavoastră ați spus-o, doamnă președinte, Vedem că există două chestiuni aici majore și asta la câteva luni de alegerile europene, când peste tot în Europa vedem cum anti-europenii și naționaliștii tot urcă, urcă, urcă în sondaje. Eu sunt pro-european și eu cred că Uniunea Europeană și are utilitatea sa, deci vă pot spune că ar fi cazul să dați înapoi, deoarece existența Uniunii e în joc din cauza metodelor pe care le-ați folosit chestiuni de natură juridică, dar și politică, o chestiune de natură politică majoră. Ne gândim acum la ce se va întâmpla. Ar fi o politică orbească din partea dumneavoastră, domnului comisar, să nu vedeți că există niște urmări politice majore ale acestei numiri. Vă gândiți la urmările politice? ale acestei numiri care nu s-a făcut conform regulile. Gândiți-vă la aceste complicații. Noi la asta ne gândim, noi fervenți apărători ai construcției europene. Bine. Întâi mai dăm cuvântul colegului Ștehovski să mai formuleze întrebare și apoi vrem un răspuns uh, comasat. Mulțumesc. Nu voi repeta ceea ce au menționat deja colegii. Multe din întrebări au primit deja un răspuns. Voi fi foarte subțint. Și aș vrea un răspuns la următoarea întrebare, domnule comisar. Ce învățăminte trageți de pe urma discuțiilor de astăzi? Ați învățat ceva astăzi aici pentru viitor? Veți uh, urma aceeași procedură la un moment dat pe viitor și credeți într-adevăr că procedura a fost corectă? Și care este opinia dumneavoastră personală, văzând uh, cât de uh, multe reacții adverse a stârnit? Uitați-vă și la reacția opiniei publice. Credeți că procedura prezentată astăzi aici a fost transparentă? Mulțumesc pentru răspuns. Domnule comisar, vă rugăm. Ich will jetzt keine Ankündigung. Um- nu vreau să fac nicio anticipare a viitoarelor mele sarcini, dar să știți că actor n-am vrut să fiu niciodată. Eu cred că mm, deputații uneori se comportă ca niște dramaturgi, ca niște regizori șefi. Ați adăugat o componentă dramatică unde nu trebuia. Dacă există probleme juridice, haideți să le discutăm. Parlamentul ăsta trebuie să decidă dacă noi am respectat statutul funcționarilor sau nu. Există un singur răspuns, da ori nu. Există o serie de colegi care ne-au confirmat deja că am respectat toate prevederile juridice. Alții spun că am respectat doar litera și nu și spiritul. Aici nu știu cum să uh, vă dau dreptate, pentru că Uh, nu, spiritul nu e o chestiune de la care mă pricep eu. Dumneavoastră îmi spuneți că ne-am folosit de niște lacune și că am încălcat uh, statutul. Vă rog să decideți dumneavoastră dacă am răspuns sau nu conform, dacă am procedat uh, sau nu conform regulamentului. Acest răspuns ne este foarte important. Poziția mea a fost uh, elaborată și poziția mea v-am comunicat-o. Am respectat acest statut. Și v-am făcut o propunere și o susțin și acum. Dacă vreți, haideți să discutăm la o masă rotundă despre posibile ameliorări ale acestui statut pentru toate instituțiile. Cu ceea ce știm azi, nimeni nu poate fi foarte fericit în legătură cu ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Dar, haideți să verifice fiecare în parte dintre noi ce contribuție vrea să aibă la obiectivarea dezbaterii. Nu, pe, nu, nu la armonizare, ci la obiectivizarea dezbaterii. Pentru că trebuie să decidem dacă Zelmaier, din punct de vedere personal și al competențelor sale, este adecvat și calificat și, doi, Comisia Europeană cu participarea uh, serviciilor pe care le conduc a respectat sau a încălcat uh, statutul și regulamentele. Eu, de partea mea, răspund, da, am respectat aceste regulamente, dar trebuie și dumneavoastră să vă exprimați punctul de vedere fără echivoc. În încheiere, încă o dată repet, doamnă președinte, în următoarele 10 zile voi reveni într-o scrisoare la solicitarea colegilor deputați, în care voi prezenta uh, succesiunea evenimentelor, în care voi face uh, oferta de a, de a discuta eventuale modificări ale statutului funcționarilor și voi face și oferta de a vă prezenta, în circunstanțe care respectă cu totul dreptul uh, drepturile de proprietate intelectuală, protecția datelor și uh, confidențialitate să vă fac acces la documentele uh, din dosarul Zelmeier. Niciodată nu l-am văzut pe colegul meu Sarvama din Finlanda atât de pasionat. N-am intenționat să iau cuvântul, dar el m-a făcut să mă răzgândesc. Uh, am, încercând să torn și eu uh, uh, ulei peste foc. Domnul Oticar are o sarcină, el a avut sarcina de a decide decizia președintelui, a făcut-o excelent timp de două ore și am numărat oamenii la, la ora 3, când se aflau în sală 175 de persoane pe lângă interpreți și am, acești 175 uh, uh, s-au s-au adunat aici pentru a discuta persoana domnului Selmayr. Observ acum că, într-adevăr, trebuie să ne întrebăm ce e de făcut pe viitor ca astfel de situații să nu mai apară. Nu-l cunosc personal pe domnul Selmayr, n-am avut această onoare până acum, dar se pare că am învățat din lecția lui Frederic cel Mare, Friedrich der Glose, care a spus, oricând ai șansa să cotropești o țară, fă imediat, pentru că scândva se vor găsi și uh, avocați și istorici care să spună ai făcut bine ce ai făcut. Și uh, dacă și mă gândesc că dacă l-ați uh, implicat pe domnul Zelmaier în elaborarea răspunsurilor dumneavoastră, poate că uh, a participat și el, cum a știu mai bine. Apreciez, în schimb, dezbaterea și mă întreb oare putem fi cu toții siguri că concluziile tuturor participanților vor fi redate corect, pentru că, așa ca un nor pe orizontul nostru, apare aici un zvot că Comisia are în lucru o, un document uh, privind uh, statutul uh, președinților Comisiei și embargoul parțial în legătură cu anumite elemente legate de numirea lor. Deci dacă e așa, atunci haideți să pornim de la un numitor comun. Și aici mă opresc. Uh, încheiem dezbaterea aici și trecem la prezentarea rezoluției. Din păcate, rezoluția încă nu este gata. Uh, mâine abia vom putea să diseminăm, uh, dar uh, cu atât mai bine, pentru că atunci, până mâine, putem să integrăm și observațiile care au rezultat în urma întâlnirii noastre. Dacă nu există înscrieri la diverse. Atunci îi dau încă cuvântul domnului uh, Barstas și închidem ședința. Vreau să îi răspund uh, domnului Savarma în legătură cu strategia presupusă a verzilor. Domnule Savarma, uh, vă rog să reaudiați ceea ce doamna Grostet a spus în plenara trecută, ce a spus doamna Uh, Grostet, uh, ce a spus domnul Lang în, uh, în legătură cu Zelmer. Deci, haideți să facem curat în propria ogradă înainte să atacăm pe alții. Mulțumesc, domnul Deon. Vreau să confirm cele spuse și să susțin cele spuse de Bart Stas. Peste tot lumea e neliniștită. Dar mai am câteva observații legate de procedură. Acum așteptăm rezoluția, dar sunt foarte multe întrebări rămase în cumpănă în legătură cu această rezoluție. Nu, comisarul nu a reacționat, de pildă, la articolul din presă în care domnul Zelmayr el însuși declara că domnul Juncker i-a oferit acest post. Este un punct foarte important în legătură cu rezoluția noastră. Sunt și alte lucruri la care domn... nu am primit răspuns din partea comisarului. Deci eu cred că ar mai trebui să întrebăm uh, uh, responsabilii de această chestiune ca să știm despre ce vorbim în plen. Atunci, uh, atunci bun, stabilim un termen pentru depunerea chestionarului la chestionar, îl transmitem cu aceste noi întrebări comisei, comisarului înainte de uh, Paște și așteptăm răspunsuri. Din păcate, rezoluția nu este într-adevăr gata, dar este dificil să o redactez astfel încât să și, și fie substanțială. Mai trebuie să integrăm și aspectele juridice care au fost enunțate și răspunsurile pe care le-am primit și atunci cred că putem să prezentăm un document uh, cât se poate de solid. Aștept amendamentele noastre, vă mulțumesc, ședința se suspendă.